Uh, ladies and gentlemen, be welcome to the committee's meeting. Domnilor și domnilor, bun venit la această ședință a comisiei noastre. Am să încep cu anunțurile președintelui. Thank you for your attention. Vă mulțumesc pentru atenție. Așadar, la coordonator s-au luat următoarele decizii. Coordonatorii au um, hotărât următoarele. Doamna Ferrara va fi numită raportor pentru cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Sotiria Zarioprus. Doamna Regner este numită raportor pentru cererea de ridicare a imunității parlamentare a domnului Teodoros Zagorakis, apoi domnul Crisogonos este numit raportor pentru cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui um, Ianuș Corvin Miche. Domnul Cavada este numit raportor pentru avizul pentru proceduri și practici în ceea ce privește audierile comisarilor, învățămintele de tras din audierile din 2014. Doamna Kaufmann este numită raportor pentru avizul pentru inițiativa cetățenilor europeni. Coordonatorii au convenit să propună o întrebare cu răspuns oral cu privire la ratificarea tratatului de la Marrakesh se va distribui spre aprobare printr-o procedură în scris. Apoi moțiunile pentru rezoluție de către Aldo Patricello și Mara Bizotto uh, au fost luate în considerare, s-au luat de ele. Orientările pentru aplicarea regulii 141 au fost adoptate, uh, vor fi distribuite și publicate pe pagina de internet a Comitetului Siei. Iar uh, în ceea ce privește um, echilibrul între bărbați și femei în um, în procedurile judiciare va fi inclusă în programul pentru a doua parte din 2015, după ce se va fi pregătit un studiu. Apoi doamna Hautala va pregăti un document de lucru, inclusiv o propunere de regulament cu privire la procedura de drept administrativ pentru instituțiile europene. Doamna Hautala va raporta în fața unui grup de lucru format dintr-un uh, membru din partea fiecărui uh, grup politic. Înapoi, următoarele rapoarte, rapoarte din proprie inițiativă se vor redacta. Um, standarde minime comune pentru procedura civilă, protecția adulților vulnerabili, recunoașterea transfrontalieră a adopțiilor, perioada de limitare pentru um, accidentele de circulație, um, norme de drept civil cu privire la robotică, doamna Delvo va fi raportor, pentru celelalte nu avem încă raportori. Apoi, doamna Delvo este propusă să fie membru în uh, comitetul STOA. De asemenea, se solicită propuneri pentru proiecte STOA. Programul de cercetare este extins va acopera un studiu cu privire la echilibru între bărbați și femei în profesia juridică și un studiu cu privire la aplicarea juridică a dreptului um, familial al Uniunii Europene, dreptul familiei. Um, apoi, trebuie să fie numiți uh, membri în um, grupul de experți al Comisiei cu privire la punerea în aplicare a DPI și, de asemenea, în forumul pentru guvernanța internetului. Institutul privind dreptul european și UNIZO vor face o prezentare în fața Comisiei pe 16 aprilie în ceea ce privește proiectul numit de la principii transnaționale la norme europene în materie civilă, pentru procedura civilă. Președintele va face un document informal cu privire la negocierile, cu privire la un acord interinstituțional pentru o mai bună legiferare. Acesta va fi prezentat um, coordonatorilor și, în sfârșit, Comisia va încerca să aibă um, echilibru între bărbați și femei în audieri și în alte chestiuni. Iată Acestea sunt deciziile luate de coordonatori și continuăm acum cu programul comisiei noastre. Um, vom trata întâi punctul 11, care n-a fost discutat ieri și cuvântul îl dăm uh, uh, domnului Coferati, pe care nu-l văd, la cuvântul domnului Regner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să cer scuze numele în numele domnului Coferati, care nu poate să fie astăzi prezent, dumneavoastră este raportor și m-a rugat să vă prezint concluziile dumnealui. Nu poate să fie astăzi prezent. Așadar, am să încerc să vă spun care sunt principalele dumnealui uh, idei. După cum știți, raportul principal al domnului Coferati a fost prezentarea 19 ianuarie. Între timp, un număr destul de mare de amendamente au fost depuse, în total 404 din partea raportorilor din umbră și din partea altor colegi din Parlament. Votul uh, este prevăzut pentru data de 23 martie, ceea ce înseamnă că domnul Coferati are multe de făcut, la fel și noi ceilalți raportori din umbră vă dați seama că cu toții, și inclusiv domnul raportor principal, um, așteaptă cu interes cooperarea și găsirea de compromisuri. Iar acum, în ceea ce um, urmează, se va face o cooperare strânsă cu Comisia ECON, care este și ea puternic implicată, asta în temeiul regulii 54. Acum, în ceea ce privește chestiunile discutate, primul uh, capitol din directivă, după cum știți, um, tratează posibilitatea um, ca companiile să identifice acționarii. Asta prin facilitarea transmiterii de informații și prin uh, exercitarea drepturilor uh, acționarilor. Iar aici um, pozițiile grupurilor politice nu sunt convergente, așadar domnul Coferati așteaptă cu interes găsirea unor compromisuri corespunzătoare. Este important ca formatul, modalitățile și um, formatul um, acestor informații să fie stabilit în mod clar, precis. Adică e important să existe un uh, teren uh, echitabil, um, să nu existe obligația de se supune unor instrumente diferite din partea statelor membre. Următoarea chestiune importantă este legată de mecanismul pentru um, sprijinirea unui acționariat cu perspectivă pe termen lung, adică uh, o implicare um, corespunzătoare a acționarilor în performanța pe termen lung, în durabilitatea um, companiilor în care investesc. Așadar, este deosebit de important ca statele membre să găsească mecanisme potrivite pentru a încuraja aceast, acest tip de acționariat. Iată un alt domeniu unde domnul Coferati va încerca să găsească compromisuri um, corespunzătoare. Una dintre ideile cele mai controversate este uh, remunerarea directorilor, remunerarea conducerii. Și aici există interese divergente, însă unul dintre principiile principale a trebui menținut, uh, deși amendamentele sunt, diferi, sunt diferite. Pentru domnul Coferati este foarte important ca um, propunerea comisiei să rămână în picioare adică ideea principală a Comisiei care se gândește la vot obligatoriu cu privire la um, remunerare și um, vot uh, consultativ uh, pentru raportarea remunerării. Și um, domnul Coferati știe că acest subiect um, va fi unul um, destul de um, controversat, însă trebuie să păstreze două principii. Pe de o parte, transparența și, pe de altă parte, uh, faptul că acest mecanism uh, care este propus să nu contravină uh, cu vreunul dintre sistemele de uh, guvernanță um, corporatistă din statele membre. În ceea ce privește tranzacțiile um, între uh, părțile implicate, uh, E important să se găsească un sistem mai flexibil decât uh, propunerea Comisiei și, după părerea domnului Coferati, aici și rezultatul final va trebui să fie ambițios și eficient, cu un uh, anumit nivel de armonizare în ceea ce privește procedurile care ar trebui să asigure un uh, nivel potrivit de control al acestor tranzacții. Și, așa cum am spus mai devreme, trebuie să existe și un nivel mare de transparență. Și, nu în ultimul rând, mai multe grupuri politice au propus uh, obligație de raportare pe fiecare țară în parte pentru companiile mari cotate la bursă. După cum vă amintiți, atunci când am votat uh, în ceea ce privește directiva privind transparența în cadrul legislaturii anterioare, Deja am menționat acest lucru și în ceea ce privește directiva privind contabilitatea, așadar Domnul Coferati sprijină aceste propuneri care au fost transmise și așteaptă cu interes discuțiile cu raportorii din umbră. Așadar, vă mulțumesc că ați uh, ascultat rezumatul uh, a ceea ce a pregătit uh, domnul Coferati. Mulțumim, domnul Toti. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Numărul mare de amendamente prezentate, fără îndoială, sunt mărturia interesului ridicat pentru aducerea la zi a unei directive care are impact asupra activității a milioane de companii europene. Cu toate acestea, cele 487 de amendamente ne arată și că e departe acordul pe un text și trebuie să fie făcute multe eforturi în următoarele săptămâni pentru a ajunge la un compromis între parți. Actualizarea legislației în vederea îmbunătățirii mediului antreprenorial în Europa și implicarea mai um, la o scară mai mare a acționarilor nu înseamnă că trebuie să impunem noi poveri birocratice și economice. Europa încet încet reușește să iasă din criză, o criză teribilă care a avut un impact negativ asupra mediului antreprenorial și fără un stimul din partea sectorului industrial, nu am fi reușit să depășim această barieră. Trebuie de aceea, de aceea să ne asigurăm că nu vom impune noi poveri birocratice și noi costuri, uh, gândindu-ne că doar așa Europa poate deveni mai competitivă. Companiile private trebuie să poată acționa liber pe piața unică europeană. Fiecare stat membru are propriul model, propriile reguli și nu ne putem gândi că dacă alegem un model, uh, îl putem impune tuturor celorlalte. Prin urmare, PPE-ul are o poziție critică față de impunerea uh, cerută de domnul Coferati, dar suntem deschiși spre negocierea unui text care să garanteze flexibilitate, relansare și competitivitate pentru toate companiile europene. Aspectele mai dificile sunt destul de numeroase. În primul rând, dorim să se garanteze identificarea acționarilor, pentru că astfel uh, companiile pot avea un direct, dialog direct cu aceștia pe termen lung. Însă, o astfel de identificare nu trebuie să fie un serviciu oferit de intermediar companiilor, ci un drept care poate să fie exercitat exact de aceste companii. Un alt aspect important este remunerarea directorilor propunerea de a plafona salariile și de a trece la un vot în adunarea generală e discutabilă. Pentru că motivele pentru um, concedierea unui, unei persoane care o, ocupă o astfel de poziție s-ar putea să nu fie obiective și să fie prea multe. Trebuie să găsim metoda de a atrage cei mai buni profesioniști pe piața liberă. Noi avem un sistem consultativ consultarea uh, structurii acționarilor și ăsta este un model care poate s-ar putea aplica la scară europeană. Există apoi o propunere care cere ca reprezentanții lucrătorilor să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește politica de remunerare. Nu asta este locul unde să discutăm drepturile lucrătorilor. Și apoi, activitățile cu părțile corelate. Societățile pot să aleagă să facă sau nu acest lucru în funcție de cum doresc sau poate exista un comitet format din administratori non-executivi, acesta fiind modelul aplicat în Italia. Și astfel se, poate folosi, se pot folosi cunoștințele Uh, existente la nivelul acestora pentru a evalua impactul acțiunilor și nu există uh, riscurile legate de externalizarea acestei activități. În ceea ce privește operațiunile cu părțile corelate, acestea pot avea un impact uh, semnificant asupra profitului și cred că aceste prevederi trebuie să fie reformulate dacă nu s-ar putea să existe întârzieri și blocaje în calea activității normale legate de modul de convocare a adunării și de modul în care uh, se păstrează registrele pentru o companie. În plus, convocarea adunării generale adesea este incompatibilă cu uh, nevoia de confidențialitate legată de anumite activități și deci ar putea să aibă un efect negativ asupra companiei propriu-zise. Aceste operațiuni sunt în mare parte normale și trebuie să se poată baza pe sinergiile din cadrul unui grup. Aprobarea de către adunare trebuie să fie o soluție extremă, uh, folosită doar atunci când uh, operațiunea implică un terț independent care a exprimat o opinie negativă. Prin urmare, mai sunt încă multe de făcut. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mr. Cavada. Mulțumim, domnul Cavada. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să-i transmitem uh, domnului Coferati mulțumirile noastre pentru că am făcut un dosar care se îndreaptă în mai multe direcții, care este foarte consistent și uh, ne bucurăm că s-a plecat asupra unor puncte, la altele sunt o serie de divergențe, bineînțeles. Însă, cred că Comisia aș pune întrebarea dacă trebuie să fie impuse limite capitalismului financiar care a bulversat funcționarea uh, întreprinderilor și care le-a făcut pe mulți dintre ele foarte instabile, sau dacă, din contră, a trebuit să se uh, familiarizeze capitalismul de tip antreprenorial, așa cum uh, apare în Germania, de exemplu, și care își dovedește stabilitatea. Deci trebuie să spun că acest dosar mă, interesează, mă interesează foarte mult. Există câteva restricții, însă, unele care se uh, Mm, referă la amendamentele în ceea ce privește raportarea pe fiecare țară în parte, pentru că uh, aspectul mi se pare destul de îngrijorător. Dacă luăm amendamentele uh, literal, acestea ar putea să aibă efecte nefaste atât asupra statelor membre cât și asupra întreprinderilor și în acest sens, bineînțeles, uh, competitivitatea europeană ar putea să fie afectată divulgare a acestor informații um, unilaterale, așa cum se cere prin această raportare pe fiecare țară în parte, n-ar reprezenta o greșeală de strategie, pentru că dacă se dezvăluie informațiile fiscale care sunt uh, din natura lor foarte sensibile, desigur, am da apă la mare uh, am dat de um, bătaie de cap uh, statelor, um, autorităților fiscale din statele emergente și am uh, pune companiile acestea uh, într-o situație de dublă impunere. Așadar, chestiunea mi se pare foarte sensibilă și consecințele ar fi um, foarte grave asupra împărțirii profiturilor mondiale ale grupurilor europene și ar putea să uh, privez anumite state membre de veniturile uh, fiscale venite din anumite teritorii europene în special. Nu vorbesc uh, despre uh, prejudiciul la competitivitatea acestor companii, pentru că o astfel de um, procedură ar, um, ar avea grave consecințe în acest sens, dar cred că de, ar putea să apară pierdere mare a cotelor de piață în afara frontierelor europene, dar desigur vom vorbi uh, despre această chestiune în contextul discuțiilor privind secretele de afaceri. Constat că nu s-a făcut nicio evaluare a impactului, nu s-a făcut până în acest moment și că un astfel de studiu cred că ar fi necesar uh, da, mm, dacă vrem să continuăm cu discuțiile cu privire la această raportare pe fiecare țară în parte. Cred că um, ar trebui să ne asigurăm uh, să uh, există anumite limite la această raportare, să se um, să aibă loc în toate statele din G20, ceea ce nu mi se pare foarte probabil, excluzând de astfel orice dublă impunere. Și, de asemenea, ar trebui să ne asigurăm că informațiile acestea ar fi limitate la elementele utile pentru autoritățile fiscale și să fie comunicate doar acestora. Iată observațiile mele, vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Foss. Mulțumesc foarte mult, domnul Foss. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de părere că această directivă depășește obiectivele propuse. cred că dacă singurul nostru, singurul obiectiv ar fi acela al asigurării competitivității pe termen lung a companiilor, atunci directiva, da, ar fi suficientă, însă, iată, aici obiectivele sunt multiple. La 3A avem o identificare multiplă a acționarilor, într-adevăr, uh, ar trebui să se facă o legătură cu sistemele naționale deja existente. Nu are niciun sens să schimbăm așa lucrurile dintr-o dată, ci trebuie să luăm în considerare sistemele naționale. La noi există nume ale titularilor, date cu privire la titularii de acțiuni, uh, și iată, sistemul acesta funcționează. La 3F, pe de altă parte, cred că trebuie să spunem clar că costurile care ar uh, s-ar uh, ridica, s-ar, ar fi cauzate de includerea intermediarilor, ar trebui să fie acoperite de către companii, pentru că ele sunt interesate de acest serviciu. În ceea ce privește datele de punct, punere în, sau actele de pun, punere în aplicare, Uh, cred că toate acestea ar duce la prea multă birocrație. Dacă am formulat totul clar în directivă, această birocrație suplimentară, bineînțeles, ar putea fi eliminată. În ceea ce privește acum articolul 9a și b, care se referă la remunerare și raportul de remunerare, ei bine, toate acestea, din punctul meu de vedere, ar duce la o slăbire, practică a Consiliului de Administrație, o slăbire a competențelor care revine acestui Consiliu. După aceea se mai pune și întrebarea legată de cine anume își asume responsabilitatea uh, Consiliul de Administrație este cel care își asumă responsabilitatea pentru politica de remunerare, dar dacă se întâmplă lucrul acesta, atunci uh, ar apărea un vacuum juridic în ceea ce privește competențele adunării generale. Uh, deci, iată, responsabilitatea trebuie să fie tratată mai clar aici. Per ansamblu, politica de remunerare uh, prezentată la 9A mi se pare foarte dificil de pus în aplicare la nivel european cel mai mare, cea mai mare sumă practic sau pragul pentru cea mai mare sumă ar duce uh, la o limitare a flexibilității companiilor. După aceea, la 10, mi se pare că aceste prevederi nu ar trebui să fie valabile pentru activitățile cotidiene ale companiilor. Cred că tratarea acestor uh, activități cotidiene în felul acesta duce la mari prejudicii, prejudicii pentru uh, uh, companii. Dar dacă e să se aplice aceste norme, aceste reglementări, atunci consider că și definițiile ar trebui să fie îmbunătățite. Mulțumesc. Uh, the commission has asked for... Mulțumesc. Comisia a cerut să intervină. Sunteți de acord? mă domnule, să ia cuvântul comisia? Da, comisia, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Comisia a dorit să mulțumească foarte mult membrilor Parlamentului European pentru activitatea deosebit de importantă cu privire la această directivă, la această propunere a Comisiei. Am văzut că amendamentele sunt numeroase și că se îndreaptă într-adevăr în diferite direcții. Considerăm că este foarte uh, Uh, important ca Parlamentul să rămână ambițios și ca propunerea să nu-și piardă valoarea adăugată. Cred că este vorba de un obiectiv care trebuie luat în considerare când se discută amendamentele. Așadar, considerăm că un anumit nivel de transparență trebuie să fie asigurat Măsurile care sunt propuse de comisie sunt în general destul de soft, um, se, se bazează pe principiul conformare sau justificare, comply or explain. De fiecare când se fac modificări, acestea trebuie să fie constructive și bine țintite ca să îmbunătățească propunerea. Considerăm de asemenea că ar trebui să existe un oarecare nivel de garantii, garanții procedurale, mai ales în ceea ce privește tranzacțiile între părțile afiliate și remunerarea. Iar dacă nivelul de protecție pentru acționarii minoritari se reduce prea mult, trimite mesajul greșit, pentru că vrem să atragem și uh, investitori străini, care adesea sunt acționari minoritari. Considerăm că nivel, măsurile de nivel 2 sunt foarte importante în această directivă, pentru că acestea tratează chestiuni foarte tehnice care nu pot să fie tratate corespunzător la nivelul 1 și sunt foarte necesare pentru asigurarea unei uh, aplicări corespunzătoare a regulilor de nivel 1 și vedem că nivelul uh, mediul de afaceri sprijină acest lucru, atât companiile, intermediare, cât și investitorii. Cât uh, despre câteva puncte suplimentare adăugate la propunere. De exemplu, stimulente suplimentare pentru acționarii pe termen lung. Aici avem chestiuni uh, de ordin practic care ne preocupă. Desigur, dorim să încurajăm acest, această implicare pe termen lung a acționarilor, dar unele uh, dintre măsuri um, au consecințe nedorită, de exemplu voturile duble, drepturile duble de vot uh, pot uh, duce, de exemplu, la crearea unor um, acționari uh, um, majoritari care să fie în poziție de abuz dar dacă acei cei minoritari să nu poată să beneficieze de astfel de drepturi. Deci nu este un mesaj corect pe care să-l trimitem acționarilor minoritari, acționarilor străini. Așadar, cred că ar trebui să se facă o evaluare foarte Um, mare um, a impactului. Comisia a început să se gândească la acest lucru. Anul acesta va exista o consultare publică și un raport în ceea ce privește încurajarea unor investiții mai responsabile. Și ne vom uita de asemenea la aceste stimulente pentru acționari care să se implice pe termen lung. Apoi, în ceea ce privește raportarea pe fiecare țară în parte, înțelegem foarte bine preocupările dumneavoastră în ceea ce privește evitarea taxelor, evaziunea fiscală, însă nu cred că este locul cel mai potrivit să ne gândim la aceste chestiuni. Cred că ar trebui, în cazul acestor negocieri, să ne concentrăm concentrăm pe um, domeniul de aplicare și pe obținerea celui mai bun rezultat din negocieri. Am vrea să vă informăm că Comisia va lucra în ceea ce privește aceste probleme de evitare a taxelor în conformitate cu prioritățile stabilite în programul de lucru pentru 2015. Încă o dată, trebuie să evaluăm foarte bine impactul unor astfel de amendamente în ceea ce privește raportarea pe fiecare țară în parte și uh, evaziunea fiscală, pentru că efectele asupra statului ar putea să fie semnificative. Considerăm așadar că trebuie să se facă o bună evaluare a impactului și o reflecție, o reflecție bună. Așadar, Sperăm că vom colabora în uh, spiritul cooperării și al flexibilității pentru a obține un compromis uh, bun și vă stăm la dispoziție oricând. Mulțumesc foarte mult! Durand. Mulțumesc foarte mult, domnul Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din umbră în aceste chestiuni, din partea verzilor, aș vrea și eu să spun câteva cuvinte. În primul rând, um, um, Comisia ne-a invitat la convivialitate și Aș dori să-i uh, doresc în acest sens domnului Jean-Marie Cavada um, la mulți ani. Nu e astăzi? Ba da, așa credeam și eu. Și uh, spun asta cu atât cu mai mare plăcere, cu cât nu sunt de acord cu observațiile făcute. Deci după acest uh, gest de convivialitate, dați-mi voie să spun câteva observații pe fond. Domnul da. Uh, știți, domnul președinte, că întotdeauna trebuie să fii um, neîncrezător în complimentele. De... Um, așa se întâmplă cu um, avocații. Încep prin a fi mamei, după care te atacă. Nu, acum să vorbim despre subiectul pe fond. Știu că este serios, sunt multe lucruri de menționat. Vreau doar să mă refer la portarea pe fiecare țară în parte, pentru că uh, Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Coferati. Am spus deja trecută și repet acest lucru. A făcut o muncă extraordinară de cercetare, de compromis și de echilibru și vreau să insist în acest sens. Domnule Cavada, ați spus că în ceea ce privește raportarea pe fiecare țară în parte, să ne gândim poate la un studiu de impact la început și așa mai departe. Ei bine, uh, cred că Um, trebuie să ne gândim la realitate. În acest moment frauda fiscală este de 2000 de miliarde care lipsesc din bugetele naționale, mai ales în statele unde se exploatează um, activitățile concrete. Așadar, nu putem să ne prefacem că acest lucru nu s-ar întâmpla în acest moment. Suntem așadar obligați să acționăm cumva și um, în fața unei astfel de probleme putem să acționăm în două feluri, fie prin prevenire, fie prin uh, reprimare și eu sprijin de multă vreme acțiunile de prevenire. Cred că într-un, într-o lume în care nu facem decât să sancționăm, nu ne limităm decât la domeniul penal, urmării penale, este o lume în care punem um, piedici uh, întreprinderile. Dar um, uh, cred că într-o lume uh, um, în care există atât de multă opacitate și când toată lumea vrea transparență, cred că acest lucru este o bună soluție. Se vorbește despre remunerarea conducerii, care, da, este o chestie la fel de importantă ca uh, aceea de și dacă traderii din City din Londra trebuie să aibă o limitare în uh, comisioanele lor. Dar chestiunea aceasta afectează într-adevăr finanțele mondiale? Nu. E bine, există mult, mize mult mai mari decât remunerarea conducerii. Și frauda fiscală, uh, așa cum am spus, la nivel global se ridică la 2000 de miliarde. Deci ceea ce cerem noi nu e greu. Trebuie dumneavoastră și cu mine trebuie să facem acest lucru în toate statele, pentru că deja în Statele nu există acest lucru. Trebuie pur și simplu să spuneți ce se plătește la impozite, ce plătiți, ce impozite plătiți pe fiecare stat în parte. Nu e vorba nici de punerea îndoielii, um, nici a competitivității, nici a informațiilor de afaceri care ar putea să fie um, Uh, afectate. Nici de cum. Este pur și simplu vorba să știm ce impozite plătesc uh, întreprinderile mari, pentru că eu apăr um, întreprinderile mici, IMM-urile, cam mulți de aici. Pentru că aceasta este um, cu adevărat problema, că ele nu au posibilitatea să aleagă nu știu ce paradis fiscal unde să-și deschidă dosarul fiscal. Nu pot să facă acest lucru, ci ei își plătesc impozitele la ratele normale în statele unde creează locuri de muncă. Și aici avem de-a face cu o încălcare gravă a concurenței, pentru că grupurile mari care creează bogăție într-o altă parte și se îmbogățesc acolo, nu plătesc impozite acolo și fac tot felul de uh, Uh, scamatorii fiscale ca să plătească impozite mai mici în altă parte. Trebuie așadar să acționăm uh, doar, dacă, chiar și dacă ar fi doar în interesul IMM-urilor uh, și a micro-întreprinderilor um, europene. Insist că acest punct este foarte important. Îmi cer scuze dacă am fost lung. E la fel de important um, ca cel um, pe care l-ați menționat în, în ceea ce privește viziunea pe termen lung a a acționarilor, a antreprenorilor care sunt victime ale regimului financiar. Așadar, spun că într-o lume în care domnul Jung, uh, Juncker uh, spune că um, ce a făcut el pe vremea LuxLeaks nu e neapărat o chestie cu care se mândrește, dar că așa erau practicile atunci. Așadar, este foarte important ca impozitele să uh, fie prelevate acolo unde se desfășurează activitatea. Cred că acest lucru ar trebui să ducă la o transparență mai mare, nu a unei represiuni mai mare și cred că ar fi o lume mai bună, sunt sigur de asta. Domnul Cari. Uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu uh, susține obiectivele comisiei sprijinim uh, standarde înalte cât mai mari uh, în statele membre. Și, bineînțeles, pornind de la răspunsurile uh, date sau reacțiile Parlamentului European, suntem de acord și cu principiul respectă sau explică. Deci, trebuie să fim foarte atenți la consecințele pe care o atitudine mult prea pu- puțin flexibilă l-ar putea avea. De asemenea, suntem de acord că există probleme care ar putea fi generate de abordarea mai intervenționistă a Comisiei, abordare pe care o regăsim pe aici, pe acolo. În primul și în primul rând, dacă e să vorbim despre acestea, nu suntem de acord cu introducerea unor criterii de trans- transparență pentru acele domenii esențiale pentru companii. De ce? Pentru că astfel de condiții ar fi în detrimentul uh, competitivității și forței de reacție a respectivelor companii. Și, practic, uh, nu ne dorim o scădere a competitivității, nu-i așa? De asemenea, nu suntem de acord cu uh, prevederile cu privire la tranzacțiile între diferitele părți, pentru că aceste aceste norme practic nu au nimic de a face cu multe dintre regulile deja în vigoare în multe state membre. Din perspectiva noastră este esențial ca deciziile noastre să nu aibă niciun fel de impact asupra structurilor deja funcționale în domeniul consilierii. Este vorba despre structuri care s-au dovedit eficiente, uh, respectând în același timp diferitele norme care vizează activitatea corporatistă la nivel uh, european. Există unele propuneri făcute de către raportor care tocmai uh, periclitează aceste sisteme europene deja funcționale. Tocmai de aceea vom depune o serie de amendamente uh, pentru a contracara, practic, uh, această atitudine mult prea flexibilă a uh, raportorului. Nu suntem de acord cu aceste propuneri pentru că, din punctul nostru de vedere, aceste propuneri nu aduc cu sine o îmbunătățire a uh, Uh, situației acționarilor, în special a celor minoritari. Uh, sper din tot sufletul că vom uh, continua discuțiile, sperăm că vom ajunge la un rezultat uh, echilibrat și acum dați-mi voie să vă mulțumesc pentru atenție și uh, dați-mi voie de asemenea să îi spun și eu, domnului Cavada, în numele colegilor mei, la mulți ani. Iată, suntem colegi de vreo 10 ani și uh, domnul Cavada nu s-a schimbat deloc. În schimb, eu mi-am pierdut deja părul. Domnul Cavada. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Karim. Dacă ar trebui să ofer o cupă de șampanie tuturor celor care mi-au urat la mulți ani, cu siguranță aș fi ruinat, dar vă mulțumesc oricum. Vreau să ră, răspund, să-i răspund domnului Durand. De data aceasta, mi se pare că nu a înțeles prea bine atitudinea mea. Și tocmai de aceea vreau să, îmi, să vă ofer clarificări. Și anume, nu îmi doresc deloc uh, o continuare a evaziunii fiscale. Mai mult decât atât, în anul 1986 s-a demarat uh, acțiunea de la Geneva um, care practic viza combaterea evaziunii fiscale și uh, semnasem acest act împreună cu doamna Eva Jolie. Domnul Durand era prea tânăr pe vremea aceea, nu a reușit să semneze acest act. Deci, iată, aceasta este o dovadă a faptului că îmi doresc ca Uniunea Europeană uh, să aibă cât mai curând posibil instrumentele necesare pentru a combate evaziunea fiscală care în continuare bântuie pe anumite teritorii europene. Asta în primul rând. În al doilea rând, nivelul remunerației uh, directorilor trebuie să fie transparent salariile directorilor ar trebui să fie limitate. De asemenea, în Franța deja există o serie de dezbateri pe tema aceasta. Acestea sunt clarificările pe care vroiam să vi le dau. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Reigner. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau uh, să apelez la colegii de la ECR, de la ALDE de asemenea și de la VELS. Vreau să-i rog uh, să nu mai spună doar că avem nevoie de mai multă transparență uh, și uh, în același timp să vină cu propuneri care merg chiar în direcția contra- contrară. Iată, avem aici niște propuneri foarte concrete pe care colegii noștri le consideră din nou și din nou uh, imposibil de pus în aplicare. Sunteți de acord cu transparență, dar în momentul în care vine vorba de uh, de livrarea, de oferirea de informații care vizează anumite subiecte sensibile, dumneavoastră vă opuneți. Știu, comisia probabil se simte depășită, dar în același timp consider că sistemul acela de raportare țară cu țară ar fi un instrument foarte, foarte bun. Noi ne dorim să îl rafinăm, să îl ranif, rafinăm, pentru că știm prea bine că acest sistem aduce într-adevăr la combaterea evaziunii fiscale. Deci mai multă transparență poate da rezultate. Acum că toate, toată presa vuiește de pe, din pricina manierei în care directorii unor instituții financiare își plasează propriile fonduri, e momentul acum să includem aici în actele noastre, în deciziile noastre, mai multă transparență. Domnul Coferati este persoana cât mai potrivită pentru a veni cu propuneri cât se poate de concrete și vă rog să îi sprijiniți aceste propuneri. Doamna Hautala. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că aceste cerințe cu, privind, cu privire la transparență e, sunt foarte justificate. Aceste, toate aceste sisteme propune, propuse sunt în momentul de față discutate de către opinia publică și uh, reacția legiuitorilor a fost pe măsură. Domnul Durand spunea că, până la urmă, legislația europeană ne este model. Eu consider că dacă toți suntem în momentul de față la prima lectură, e bine să includem aceste propuneri, aceste sisteme, aceste cerințe de raportare uh, în uh, propunerile noastre. Dacă renunțăm la aceste doleanțe, atunci uh, cu siguranță nu vom ajunge niciodată la punerea în aplicare a acestor principii atât de vitale. Companiile, într-adevăr, trebuie să respecte o serie de cerințe cu privire la raportare. Poate că n-ar fi rău ca cei de la comisie să se gândească la o eventuală codificare a cerințelor de raportare. Asta pentru a ușura munca statelor membre în ceea ce privește aplicarea acestor uh, și evaluarea acestor cerințe. Știu că lucrul acesta nu se poate întâmpla în momentul de față, dar poate că aceasta ar putea fi una dintre solicitările noastre de viitor. Mulțumesc. Iată s-a încheiat lista vorbitorilor pe marginea acestui subiect. Și tocmai de aceea putem trece la punctul 15 acum și vom vota punctul 15. So, first the floor. Îi dăm întâi de toate cuvântul domnului raportor, este vorba despre domnul Negrescu. Bună ziua. I will do a short intervention regarding the European Public Prosecutor's Office. Voi face o scurtă introducere pe tema procurorului european. Am încercat pur și simplu să redactăm un aviz care se bazează pe raportul anterior al Comisiei Jurii. Am încercat să introducem în acest aviz o serie de referințe care practic subliniază um, nevoia de mai multă independență pentru EPO. Avem nevoie de un EPO care să nu fie cumva limitat de dezbaterile politice. De asemenea, am încercat să tratăm problema nominalizării procurorului european și în același timp în avizul nostru am încercat să subliniem și să corectăm unele dintre elementele incluse în raportul care a fost uh, în rapoartele care au fost elaborate de celelalte comisii. În același, în același timp, vrem să facem o referință cât se poate de clară la, crim, la infracțiunile transfrontaliere și, de asemenea, cerem o tratare echitabilă a tuturor statelor membre. Toate aceste elemente au fost discutate cu raportorii din umbră. Am încercat în raportul uh, nostru sau în raportul meu să țin cont de majoritatea comentariilor făcute de către colegi. Can... Mulțumesc. Atunci putem trece la vot. Vom vota cu ridicarea mâinii amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Ok. Uh, so this is dismissed. Dismissed. Respins. Compromise, compromise one. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineți. Haideți să verificăm. Vot electronic. Ați inserat cartelele de vot? Amendamentul 8. Uh, Două persoane nu au votat, ba da, între timp s-a rezolvat. Așadar, deschidem votul la amendamentul 8. Close the vote. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, respins, abțineri, respins. Sorry? Rejected. Rejected, yes. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13. Uh, Amendamentul 13. Vot pe părți. Partea întâi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, verificăm, da. Vot electronic. I open the vote. Votul s-a deschis. Close the... Votul este închis. Adopted. Adopted. Yes. Adopt. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm vot electronic la amendamentul 16. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 18, vot pe părți, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Douăzeci cinci pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 vot pe părți, partea întâi, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, vot electronic, votul s-a deschis, votul s-a închis, avem nevoie de un vot, nu, totul s-a rezolvat, se adoptă. Partea a treia, pentru, Împotrivă. abțineți, Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. abțineți, Se adoptă. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum votul final asupra proiectului de aviz, vot electronic, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă. Uh, we pass to Point number six. Trecem acum la punctul 16. Este vorba despre adoptarea proiectului de aviz, spune domnul președinte. Yes, we are only showing, showing a hand, so... Ridic, prin ridicarea mâinilor, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumesc. Acum vom avea o ședință cu ușile închise. Toți cei care nu au ce căuta aici în momentul acesta sunt rugați să părăsească sala.